Și avem o cerere de punct de procedură din partea unui coleg care aș dori să ne vorbească tuturor și aș dori să vă rog să-i creați condițiile pentru a vorbi. So please. Deci vă rog, domnul Campbell. Domnule președinte, am un punct de procedură. Articolul 130 al regulamentului de procedură. Indiferent de partid sau opinii personale, cu toții suntem eurodeputați și una dintre puterile noastre este posibilitatea de a trage executivul la răspundere prin uh, întrebări. Însă aceste întrebări cu răspuns oral sunt uh, tratate cu dispreț de către servicii, nu primesc răspunsuri complete și uh, termenul de răspuns este depășit în mod frecvent. Articolul 130.5 spune că uh, termenul este de 6 săptămâni, însă uneori primim răspunsul doar după 11 săptămâni. De asemenea, ni se pun, impun limite birocratice impuse de aceiași tehno, tehnocrați. Acest lucru subminează democrația și trebuie să fie remediat urgent. Vă mulțumesc. <coughs> Well, thank you very much. Vă mulțumesc foarte mult, însă mi s-a reamintit că aceste limite au fost decizia noastră, deci poate că ar trebui să ținem cont și de acest lucru. În orice caz am luat notă de acest fapt și vom transmite observația dumneavoastră autorităților. So, trecem la vot și primul punct pe ordinea de zi este raportul Lunes și avem un uh, vot unic prin apel nominal. Votul este deschis a votat toată lumea? votul este închis. adoptat. trecem la raportul Diaz de mera Garcia și avem amendamentul 1 apel nominal votul este deschis votul este închis respins. trecem la amendamentul doi prin, prin ridicare de mâini cine este pentru? cine este împotrivă? abțineri? respins. declar că actul este adoptat în mod definitiv în conformitate cu acordul încheiat între parlament și consiliu. mergem la punctul trei raportul wikstrm avem amendamentele unu și doi identice vot prin apel nominal votul este deschis votul este închis respins. declar că actul este adoptat în mod definitiv în conformitate cu acordul încheiat între parlament și consiliu. trecem acum la politicile de coeziune. avem punctul patru text original prima parte cine este pentru? împotrivă? abțineri? adoptat. a doua parte cine este pentru? împotrivă abțineri adoptat. punctul șase text original prima parte cine este pentru? împotrivă abțineri adoptat. a doua parte prin apel nominal votul este deschis. votul este închis. adoptat considerentul b text original în două părți prima parte cine este pentru? împotrivă? abțineri? adoptat. a doua parte prin apel nominal votul este deschis. votul este închis. adoptat. rezoluția în ansamblu prin apel nominal votul este deschis votul este închis. adoptați. mulțumim cu aceasta voturile s au încheiat urmează explicațiile pentru vot. Please, colleagues. Stimați colegi, vă rog, încă mai avem explicațiile de vot și am dorit să le începem. Așadar, vă rog, haideți să începem cu explicațiile de vot. You have the floor. Thank you, uh, Mr. President. Mulțumesc, domnule președinte. Sub uh, conducerea lui Rob Wainwright, uh, Europol a devenit un centru esențial pentru partajarea de informații între forțele naționale. Astăzi, am votat pentru a acorda Europol niște instrumente mai puternice